Let's start. Dragi colegi, vă propun să începem cu punctul 14. Votul. Îmi cer scuze pentru întârziere, pentru că am avut o declarație comună a Comisiei și a Consiliului cu privire la mineralele din zone de conflict și delegația Parlamentului a reușit să obțină multe în sensul unei obligații pentru companiile din amonte, din minerit și la fel și obligații pentru cele din aval. Prin urmare, este o zi bună pentru Parlamentul European faptul că am reușit să cădem de acord asupra unui regulament bazat pe uh, valori, valorile pe care le propagăm și în beneficiul oamenilor din zonele de conflict. Iată de ce începem cu întârziere, dar începem. Așa cum v-am obișnuit, primul nostru vot va fi un test, deci toată lumea are acum ocazia să-și testeze cartela de vot și deschid acum votul de test. Yeah. Yes, I have a problem because... Am o problemă pentru că tocmai am constatat că mi-am uitat cartela de vot la Strasburg. Tocmai mi-am dat seama. Pot să votez uh, manual atunci și veți ține cont? Da. Mulțumesc. Deci, un membru fără cartela de vot pe care îl vom înregistra separat. Se pare că totul a funcționat așa cum trebuie, nu avem uh, voturi în plus din partea vreunor grupuri politice și Începem acum votarea pachetului cu privire la strategia în domeniul comercial cu trei părți și partea de considerente, deci patru părți în total. Partea întâi. Primul amendament are numărul 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ca și completare la amendamentul de compromis 3, uh, 78 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 81, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. Amendamentul 83, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și votul dumneavoastră? Din păcate, fără microfon. Asistenta mea este foarte eficientă, am reușit să fac rost de o cartelă de vot, deci se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 91 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comun Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri. Vă mai întreb încă o dată. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri. Interesantă coaliție. Eu cred că se adoptă, dar verificăm. Amendamentul 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, da, cum vă spuneam. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 117 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ca și completare. Amendamentul 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm amendamentul 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. un vot în plus de, din partea PPE. Se respinge. Amendamentul 131 pentru. David. Vreau să informez grupurile politice că vreau să înaintez un vot pe părți, prima parte până la sclavagie modernă și partea a doua care începe cu In the meantime și așa mai departe. E vorba de amendamentul 131, însă dacă grupurile nu au fost informate, putem pur și simplu vota amendamentul. Deci îl voi interpreta ca un amendament oral. Este cineva împotriva unui vot pe părți la acest amendament? Nu este cazul, atunci putem proceda ca atare. Deci amendamentul 131 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 139 pentru, îmi cer scuze, e caduc. Trecem acum la amendamentul 142 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 142. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 32A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul 238 pentru, împotrivă, n-a fost foarte clar. Încă o dată, 238 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm 238, s-a deschis votul. S-a închis votul. La egalitate, dar se respinge. 156 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 161 ca și completare pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 172 pentru, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Prima parte de la 172 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 172, de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări! Amendamentul 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 181 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 182 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 183 pentru, împotriva abțineri se respinge. 184 pentru, împotriva abțineri Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 184 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 189 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 188 pentru. Nu, a fost retras. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 190 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem acum la cel de-al doilea pachet, care începe cu compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează amendamentul 202 și 203 identice pentru împotriva abțineri. Se resping amendamentul 204 pentru împotriva abțineri. Se respinge compromisul 15 pentru împotriva abțineri. Se adoptă Am uitat 205 pentru Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la 208, ca și completare, la compromisul 15, pentru, Împotriva abțineri se respinge. Ajungem acum la amendamentul 200. Ba nu, Deci, cea de-a doua parte de la 213 nu este caducă. Deci amendamentul 213, partea a doua, ca și completare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 224 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri Cred că se adoptă, dar verificăm 233 al MM Clark King. Deci s-a deschis votul. Cineva nu vrea să voteze, dar acum s-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la 236 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mai verificăm o dată. 236, verificăm încă o dată, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, într-adevăr. Compromisul 43. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 19. Dafür. Compromisul 19. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, Yeah, yeah. They are very late on the numbers. So okay, so. But normally Germany is not so fast, huh? <laughs> Compromisul 20 aici ajunsesem pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 267 ca și posibilă completare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează un amendament oral din partea PPE. Daniel? așa cum se specifică în lista de vot, vrem să se adauge cuvântul SWIFT. Există obiecții față de acest amendament oral? Nu este cazul, atunci... Deci, o obiecție. Avem nevoie de patru obiecții. Atunci votăm. Deci cine este pentru acest amendament oral? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la 280 pentru împotrivă abțineri se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 282 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 291 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm amendamentul 291. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 305. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 307 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 308 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 309 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 310 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 311 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm amendamentul 311. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 28. Pentru. Deci, compromisul 28 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 317 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 30 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 332 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 333 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 335 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ca și completare, la 22, amendamentul 373 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 23. Verificăm amendamentul 373 ca și completare la compromisul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 23. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 353. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 40. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 354 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Amendamentul 354 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. V-aș ruga să ridicați mâna mai clar. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 364, identic cu DV18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 365 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 366 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 367 și 68 identice pentru, împotrivă, abțineri. Se resping 369 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 370 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 370, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 371 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 372 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm 372. S-a deschis votul. Cineva nu a votat. S-a închis votul se respinge. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 379 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm încă o dată. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 387 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 388 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 389 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 391 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 392 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 393 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 395 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 394 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, 394 s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 396 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 397 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 399 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 400. Verificăm 399. S-a deschis votul. S-a închis votul. Änderungsantrag äh, 400. Amendamentul 400 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 402 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ca și posibilă completare, amendamentul 412 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 414 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 414 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Trecem acum la cea de-a treia parte, care începe cu compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Amendamentul 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 verificăm, da? Verificăm 22, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm. Amendamentul 40, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Ce se întâmplă cu socialdemocrații? Nu mai votează? ar fi trebuit să fie adoptat, dar încă o dată, 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 43, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 47 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri verificăm. S-a deschis votul la 54. S-a închis votul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 Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. Amendamentul 60 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru,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 Și acum ajungem la cel de-al patrulea pachet. Este vorba de avize. Avem pentru început AFET, AFET 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, AFET 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, AFET 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la DV. DV5 ca și completare la compromisul nostru 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Deci verificăm DV5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. DV7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la Ample. Empl 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empl 18 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm Empl 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ajungem la ITRE. ITRE 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm ITRE 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. ITRE 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. ITRE 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. ITRE 21 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm ITRE 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. ITRE 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO. IMCO 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. IMCO 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. IMCO 4 pentru, împotrivă, abțineri. Ce se întâmplă cu socialdemocrații la IMCO 4? Deci se adoptă. IMCO 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, o IMCO 12 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, verificăm, Info 12, pentru, să deschizi deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă IMCO 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă IMCO 22 pentru, împotrivă, abțineri. Acum nu mai ridică nimeni mâna. IMCO 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la Agri. Agri 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 8 pentru, împotrivă, abțineri. Dragi colegi, vă rog să ridicați totuși mâna. Agri 8 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu o largă majoritate. Agri 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 33 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. Agri 33 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Agri 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 42 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm Agri 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Agri 43 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, verificăm și Agri 43. S-a închis votul și se respinge. Ajungem, iată, astfel la votul final acestui frumos raport. Vot electronic, vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 de voturi pentru. Felicitări, doamnă Beghin. So, uh, on... Bun. Și pentru că ne face atâta plăcere să votăm și mai avem ceva, continuăm cu votarea raportului doamnei Forența cu privire la standardele sociale și de mediu. Și începem cu compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 63 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Un amendament din partea DEVE la alineatul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 175 și 76 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 175 și 76 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm 154. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la Comisia FEM, aliantul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Da, într-adevăr, cea de-a doua parte de la 155 trebuie votat. Cine este pentru cea de-a doua parte de la 155? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum, FEM, alineatul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM, alineatul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 51 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 90 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 90, s-a închis. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul 2 pentru, Deci verificăm amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și cred că e răspins, nu? Compromisul 2. Pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 164. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 136, cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 136, cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 8. Pentru împotrivă, abțineri. Se adoptă alineatul 3 de la FEM pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Al... verificăm cum doriți. Alineatul 3 de la FEM. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, Daniel. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la cea de-a doua parte, care începe cu compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cea de doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 188 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 191 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 210 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 200 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 192. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. FEM, aliniatul 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, FEM, aliniatul 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, verificăm FEM, aliniatul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Deve, aliniatul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Empl, aliniatul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Empl, aliniatul 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Empl, aliniatul 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 216 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Două devin caduce și ajungem la 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample aliniatul 26. Pentru? Nu. Scuze, spune președintele. Devel aliniatul 7. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Două amendamente identice, 111 și Ample 28 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Empl la 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 219. Nu verificăm. Empl la aliniatul 29 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 219. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la cea de-a treia parte, amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 10, 12 pentru, împotrivă, panul totuși. Amendamentul 10, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 20 să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 24 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cea de doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 28 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 29 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromis. Ba, verificăm amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge ca și anterior. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă de la FEM la considerentul E pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge considerentul H, tot de la FAM pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Astfel, FMF e caduc, 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă,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 abțineri se adoptă. Considerentul D de la FET, aici avem vot pe părți, prima parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă, considerentul E de la FET pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Considerentul F de la AFET pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Aliniatul 1 de la AFET pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Aliniatul 2 de la AFET pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 5. Verificăm amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Liberalii nu au votat. Deci, încă o dată, amendamentul 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem, iată, la votul final, electronic și nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Felicitări. Tot 30 de voturi ați întrunit. Deci se adoptă. Vă mulțumesc. So, Helmut, un point of order. Yeah. Helmut pe procedură. I have just a, uh, I have just a, uh, a proposal for the committee because we have the am o propunere pentru comisie, pentru că există o plenară în iulie referitoare la ambele rapoarte, dar nu s-a programat o dezbatere. Și o să aș propune să propunem noi să avem o dezbatere, pentru că ambele rapoarte sunt importante. Deci cred că ar fi uh, inteligent să solicităm acest lucru la conferința președinților. Introducerea ambelor rapoarte.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 Deocamdată sunt două prezentări scurte pentru ambele rapoarte. Cred că ar fi important să avem o dezbatere propriu-zisă sau o dezbatere comună, eventual. Yeah, I support the position of my colleague. Sprijin poziția colegii mele. Bun, atunci vă propun, pentru că suntem în întârziere, dat fiind faptul că la grupul de monitorizare nu s-au întâmplat lucruri foarte sexy, să amânăm această discuție pe următoarea ședință din iulie. Dacă există obiecții, nu e cazul. Deci, putem amâna grupul de monitorizare la următoarea ședință. Nu mai avem foarte mult timp astăzi de aceea. De acord. Și iată că ajungem la punctul 17. E o chestiune mai degrabă tehnică de adaptare a concesiilor în urma aderării Croației, datorită faptului că Uruguayul a solicitat acest lucru printr-o într-un schimb de scrisori și am să dau cuvântul domnului Pablo Salba ca raportor. Gracias, presidente, queridos colegas. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați colegi. Nu e primul raport de acest gen de care ne ocupăm. Raport uh, genera- de aderarea Croației la Uniunea Europeană. Procedurile OMC-ului sunt clare, UE trebuie să negocieze cu acei membri ai OMC-ului care au drept de negociere în ceea ce privește lista tarifară din Croația. Trebuie să mergem mai departe cu încheierea acordului între UE și Uruguay, modificat în consecința aderării Croației și a extinderii Uniunii Vamale. Asta în conformitate cu regulile OMC. E vorba de o serie de modificări a regimului tarifar în forma actuală. Uniunea Europeană va include pe lista pentru Uniunea Vamală a Uniunii Europene acele concesiuni cu o serie de ajustări de ordin tehnic operate la cotele tarifare ce vizează carnea bovin, de bovină din zona anzilor. Parlamentul trebuie să-și dea acordul înainte de procedura de ratificare. Ca raportor pentru Comitetul Mercosur, aș sugera să adoptăm aceste modificări în Consiliu și la Comisie. E nevoie de asemenea de adoptarea acestei noi liste de concesiuni tarifare. Asta ne arată că totuși avem o relație importantă cu Uruguayul, care trebuie să meargă mai departe și înțelegem la fel de bine importanța membrilor Mercosur pentru economia europeană. E nevoie de un aranjament cu Mercosurul care sperăm noi va servi ca o bază pentru ajustările necesare. Mulțumesc, stimați colegi, și mulțumesc, domnule președinte. Nu dorește nimeni să intervină. David, te rog. Foarte scurt în numele Nicole Dante, sprijinim uh, sprijinul raportorului, sprijinim sprijinul domniei sale, e un dosar de ordin tehnic și am vrea să treacă prin Parlament cât de repede posibil. Mulțumim, spune domnul președinte, sari. Foarte pe scurt, același lucru, este o chestiune pur de ordin tehnic, suntem în deplin acord și sprijinim poziția raportorului. Mulțumim. Din partea comisiei, vreun comentariu? Nu. Raportorul, doar mulțumesc, spune domnul Bidegain. Perfect. Termenul de depunere a amendamentelor 22 iunie la ora 6. și să vedem dacă se va vota în iulie sau în septembrie. Trecem acum la punctul 18, prezentarea studiului privind modernizarea pilonului comercial al acordului global UE-Mexic. Știți că în ceea ce privește evoluțiile, pe plan comercial, TPP și TTIP, poziția Mexicului este de asemenea deosebit de relevantă. De aceea este important să discutăm modernizarea vechiului nostru acord. Prin urmare, o să vedem acum care au fost rezultatele unui studiu efectuat în acest sens și cred că avem și o serie de oaspeți din Mexic, cărora le urăm bun venit, inclusiv excelenței sale ambasadorul Mexicului. Mulțumesc și dau acum imediat cuvântul autorului studiului, Raymond Tolvind, de la Universitatea Barcelona, care îi dau cuvântul. Vă rog. Intervenție fără microfon. Uniunea Europeană e pe cale să negocieze modernizarea acordului încheiat în 1997. Când s-a negociat și cosemnat acordul respectiv, eram director pentru servicii externe în serviciul juridic al Consiliului. În acea capacitate am fost unul dintre autorii textului acestui acord pe care dumneavoastră este pe cale al moderniza și a trebuit să explic atunci Consiliului și membrilor detaliile acestui document și de asemenea domnului ambasador de atunci care dorea se poată da răspunsuri clare și detaliate către Mexico City, către guvernul său, în ceea ce privește contextul instituțional complex al acestui acord. Când am realizat acest studiu și când am pregătit prezentarea mea de astăzi, am păstrat exact aceeași abordare pe care am avut-o în 1997. Nu e vorba de un exercițiu academic, nu e vorba nici de o activitate de consultanță, unde consultantul încearcă să spună ce vrea să audă clientul. Nu! Este o contribuție onestă la efortul de definire a unor politici o încercare de a identifica principalele chestiuni de ordin politic cu care vă veți confrunta în discutarea acestui acord și o încercare de a oferi elemente asociate cu analizele de caz. Parlamentul European totdeauna a dorit să confrunte problemele și nu să le ascundă sub preș și nici nu a recurs la politica struțului refuzând să privească chestiunile direct în față. Acestea sunt principalele chestiuni de ordin politic pe care le supun atenției dumneavoastră. Când am discutat cu diferite persoane în legătură cu acest acord și intervievat s-au împărțit în trei categorii. Unii care nu erau împotrivă, unii care erau destul de pentru și alții care erau foarte în de acord cu un acord ambițios. Și pe cei din acea a treia categorie i-am întrebat, ați dori să modificați ceva atunci când e vorba de inter- regimul intern european aplicabil Mexicului, răspunsul a fost unanim nu. Și atunci uh, se pune o întrebare. În ce mod poate fi un acord ambițios atâta timp cât nu schimbă nimic? Sunt un uh, sunt pasionat de cultura europeană, îmi place foarte mult uh, cartea lui Tomasi de Lampedusa, Ghepardul și la fel filmul care s-a făcut, dar uh, nu cred că dilema din Leopardo să schimb totul pentru a nu schimba nimic este un exemplu călăuzitor în politică. Gândiți-vă, mai ales membrii acestei comisii care au părăsit sala ar trebui să se întrebe dacă sunt dispuși să schimbe ceva. E nevoie de un răspuns concret la această întrebare, pentru că dacă nu se schimbă nimic, sigur, consecințele acordului vor fi zero din punct de vedere economic și din punct de vedere politic. Sigur, sunt motive pentru modernizarea acordului, Uniunea Europeană s-a schimbat, Mexicul s-a schimbat și s-a schimbat și lumea. Însă, din câte vedem, procesul de modernizare nu se bazează pe un raționament economic. Nu, e vorba de un demers pur politic instituțional, adesea imprecis definit. Și dacă aveți vreo întrebare în această direcție, am să pot să vă ofer elemente mai concrete. Întrucât chestiunea este de ordin politico-juridic, există o întrebare la care Parlamentul trebuie să răspundă. Trebuie Uniunea Europeană să continue cu demersurile în sens NAFTA pe plan a, a, politic și extern, așa cum a făcut în ultimii ani, legislația europeană în materie de relații economice a fost tutelată de acordul privind serviciile al OMC-ului și apoi de NAFTA. Acordurile noastre externe seamănă tot mai mult cu acordurile NAFTA. V-am sugera să încercați să vă întoarceți la bunul și vechiul model european care a inspirat acordurile de asociere din Europa și din zona Mediteranei. Asta în primul rând, pentru că aceste bune acorduri de odinioară erau acorduri dinamice, acordurile de timp. NAFTA sunt statice. E la modă acum să spui convergența legislativă trebuie să fie un obiectiv de urmărit. Dar toate vechile acorduri europene presupuneau convergență juridică. Reinventăm aici apa caldă. Pentru că pentru convergență juridică un acord trebuie să fie dinamic și să creeze un cadru instituțional capabil să genereze această convergență de reglementare. Acordurile de tip NAFTA nu fac asta. Atunci, care să fie modelul? Asta decideți dumneavoastră. Vechiul model european sau modelul impus de Statele Unite în toate negocierile regionale și bilaterale pe care le-au avut în ultimii 20 de ani. De exemplu, în acordurile încheiate de Statele Unite nu există niciun capitol privind deplasarea muncitorilor, angajaților. În legislația europeană acest capitol ocupă un, rol, un loc important. Legislația europeană conține reguli importante care ar putea fi valorizate în contextul negocierilor internaționale privind tratamentul aplicat angajaților străini care lucrează în mod legal în statele membre ale Uniunii Europene. De ce să nu introducem o astfel de clauză și în acord? Dacă dumneavoastră, Parlamentul European, sunteți îngrijorați de această chestiune, și se pare că da, dacă vă preocupă chestiunile sociale și dacă vă preocupă dimensiunea socială a acordului, atunci haideți să nu ne mințim pe noi înșine. Adevărata natură socială a acordului este dacă conține sau nu un capitol privind deplasarea angajaților. O altă chestiune care trebuie abordată este cea a caracterului mix. Caracterul mix trebuie să fie înțeles în contextul negocierilor cu Mexicul. Orice nou acord, evident, va include chestiuni care țin exclusiv de competența Uniunii Europene. Însă, întrebarea doar din politică care trebuie să se pună aici este dacă acordul trebuie să fie limitat doar la chestiuni ce țin de competențele exclusive ale UE. Și atunci, întrebarea e următoarea. Dacă se dorește o Uniune Europeană în sens larg, capabilă să joace la nivel mondial același rol pe care îl joacă SUA și China, să menționez doar doi protagoniști, atunci poate Uniunea Europeană de una singură cu competențele sale limitate, poate ea să facă acest lucru mm, îndoielnic, pentru că Statele Unite nu joacă pe scena mondială cu competențe limitate. Statele Unite și China intră în jocul internațional cu o baterie completă de competențe. În Uniune, pentru Uniunea Europeană, totul înseamnă să poți ralia toate statele europene. Acest caracter mixt nu înseamnă să pierzi, înseamnă să câștigi pentru Uniunea Europeană. Să ai capacitatea de a pune la oaltă toate statele membre alături de Uniune ca un protagonist mondial real. De exemplu, Este o chestiune deosebit de importantă pentru Mexic și pentru multe state membre ale UE. Învățământul superior. Mexicul este una dintre țările care au un program deosebit de ambițios de învățământ superior internațional și de burse internaționale. De ce să nu introducem în acord domeniul învățământului superior și atunci toată Uniunea Europeană ar deveni o regiune la fel de atrăgătoare ca și Statele Unite pentru uh, uh, cei din uh, pentru, pentru studenții și masteranzii mexicani. Ar fi un lucru care ar servi intereselor Mexicului și de asemenea ar servi intereselor Uniunii Europene, pentru că un stat membru de unul singur nu poate concura cu Statele Unite în a atrage studenți din Mexic. Apoi, o altă chestiune de ordin politic ce trebuie analizată în contextul acestui acord vizează regimul UE al investițiilor străine. Uitați-vă la acordul cu Canada. În acordul cu Canada există o serie de excepții cum ar fi serviciul, ă, ă, sectorul aviației civile și sectorul audiovizual. Evident. Pentru că în aviația civilă și în audiovizual, regulile europene nu dau drepturi firmelor străine stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. Însă, actualul acord bilateral nu exclude aceste sectoare. Atunci, ce o să se întâmple cu sectoarele care nu sunt prinse acum în acordurile de investiții bilaterale între statele membre, dar care merg împotriva regulilor existente ale Uniunii Europene. Acest lucru e chiar mai important decât întrebarea de ordin procedural și întrebarea dacă trebuie să existe sau nu o curte de arbitraj sau un tribunal. De ce ar pierde Mexicul, într-un acord cu UE, anumite drepturi de care beneficiază acum, în conformitate cu acordurile bilaterale de investiții cu statele membre ale Uniunii Europene? Și ultima întrebare, de ordin politic, este următoarea. Ea ține de dinamica procesului de negociere. Riscul și un risc politic semnificativ de a pune Uniunea Europeană într-o poziție defensivă. De ce? Pentru că Mexicul tocmai a definitivat negocierea unui acord extrem de ambițios, parteneriatul transpacific. Uniunea Europeană și statele membre sunt ele în stare să accepte nivelul de ambiții din parteneriatul transpacific? Dacă vă uitați la acest acord, textul e public, o să aveți îndoieli serioase că așa stau lucrurile, însă sunt șanse mari ca acesta să fie punctul de plecare în negocierile cu Mexicul. Și dacă Mexicul vine la negocieri cu acest model, acordul transpacific ca punct de plecare, atunci riscăm serios ca Uniunea Europeană să se pomenească într-o postură defensivă și nu ofensivă, pentru că se va dovedi că Mexicul este mult mai ambițios decât Uniunea Europeană atunci când e vorba de conținutul, de domeniu de aplicare și de obiectivele acordului. Atât am avut de spus, domnule președinte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că ați ridicat niște întrebări destul de dificile și dau acum cuvântul colegilor mei. David. În primul rând, în nume propriu, îi mulțumesc uh, domnului pentru o prezentare extrem de interesantă și un raport de calitate. Dar în numele lui Sorin Moise o să citesc un uh, o scurtă declarație. Din păcate, este alături de primul ministru român în Canada, unde discută despre problema vizelor. Uh, Uh, el spune că studiul vine în momentul potrivit pentru că negocierile abia au început. Prima rundă a avut uh, loc la Bruxelles la începutul acestei săptămâni și conținutul este extrem de important pentru că se referă la multe lucruri care trebuie luate în calcul în timpul negocierilor. Vreau să spun și eu un lucru modernizarea acestui pilon pentru acordul global cu Mexic, cu Mexic este o necesitate, practic, nu o problemă convenabilă. Există o legătură cu noua generație de acorduri de investiții și alte acorduri încheiate de Mexic, spre exemplu acordurile cu um, Columbia și Peru, și precum și TTIP-ul. Asta arată clar că există un loc de îmbunătățire Vorbim despre înlesnirea comerțului, uh, despre elemente pozitive pentru achizițiile publice, pentru IMM-uri și este extrem de important ca relația între dezvoltarea durabilă, drepturile umane și uh, comerț să fie exploatată la maxim. Din păcate nu există nici măcar un capitol în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și este momentul și ocazia să avem un acord modern uh, cu niște prevederi care să acopere mai multe domenii, precum, spre exemplu, anticorupția și dezvoltarea durabilă. Acest nivel înalt de ambiții este extrem de important pentru parteneriatul economic dintre Mexic și UE, pentru că Mexic, împreună cu Brazilia, este un partener strategic Uh, în regiune. Și, cum spuneam, uh, am spus toate acestea în numele lui Sorin Moise și uh, trebuie să-mi cer scuze și în nume propriu pentru că trebuie să plec la aeroport ca să încerc să păstrez Regatul Unit în Uniunea Europeană. Succes, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că este foarte important și oportun să discutăm acest raport sunt convins că acest studiu ne va ajuta în cadrul negocierilor dintre Mexic și Uniunea Europeană și ar fi foarte bine ca ele să fie cât mai eficiente cu putință. Eu cred că este extrem de important să consolidăm acest aspect, acest pilon comercial cu, din acordul cu Mexic și susțin această modernizare. Pentru că atunci când pilonul comercial a fost negociat, trebuie să spun că aveam un context mondial cu totul diferit, iar acordurile care sunt negociate astăzi de Uniunea Europeană nu au nicio legătură cu acordurile negociate atunci, de unde și importanța acestui exercițiu de modernizare. Susțin, de altfel, în întregime această modernizare. Pentru mine nu e nicio îndoială că dacă ajungem la un acord echilibrat, acest lucru se va face în avantajul ambelor părți, atât a Uniunii Europene cât și al Mexicului. Și cred ca atare că este o ocazie foarte bună de care trebuie să profităm și care va oferi uh, multe avantaje cetățenilor mexicani și celor comunitari. Mulțumesc! Ska Keller Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Am câteva întrebări uh, adresate comisiei, poate puteți să-mi răspundeți și dumneavoastră. Mai întâi pentru comisie. Am auzit prezentarea, dar dacă ne uităm și la studiul care arată că mulți oameni din Mexic nu știu uh, nimic despre acest acord sau nu sunt în favoarea sau cei care sunt în favoarea acordului nu vor să schimbe nimic. Vreau să știu dacă asta vă pune pe gânduri. A cui a fost ideea, de fapt, să se facă această modernizare? Și credeți că este o idee inteligentă dacă nimeni nu și-o dorește? Pentru că și pentru noi înseamnă mai multă muncă, având în vedere toate acordurile pe care le analizăm acum. Deci mă întrebam doar a cui a fost ideea. Și scopul comisiei, așa cum am înțeles eu și cum s-a spus, a fost să reducă nivelul de sărăcie și de inegalitate. Și am văzut că aceste două aspecte sunt în creștere atât în Mexic cât și în uh, Uniunea Europeană și vreau să știu de ce sunteți atât de optimiști uh, și credeți că de data aceasta sărăcia și inegalitatea vor fi ajustate? Și iarăși o să adresez o întrebare atât Comisiei cât și autorilor studiului legată de crimă organizată, care este o problemă destul de mare în Mexic și care duce la spălare de bani. Am văzut uh, o creștere a acestor elemente în acordurile de liber schimb. Uh, și nu știu dacă putem să încheiem acorduri în care să nu uh, facem nicio trimitere la această crimă organizată și la spălarea de bani. Pentru că asta este o problemă foarte mare în Mexic și duce la multă suferință. Iar întrebările ar fi ce plănuiește Comisia să facă și ce credeți dumneavoastră că ar trebui să fie făcut pentru a sprijini pentru a nu sprijini uh, această activitate criminală în mod neintenționat. Și cum am putea să nu susținem aceste fluxuri uh, de finanțare ilicită? Ar mai fi o întrebare pentru Comisie, acest Consiliu Comun uh, în cadrul acordului actual uh, o să trimiteți rapoarte legate de activitatea lor către Parlament, pentru că eu nu cred că am văzut așa ceva până acum. Dacă nu, cumva nu ajunge la mine, pur și simplu. În ceea ce privește studiul, de mai multe ori ați menționat în studiu că ar fi bine să existe un element obligatoriu și la măsurile care nu sunt direct economice. Ne puteți spune care considerați că sunt prioritățile pentru dezvoltarea unui caracter obligatoriu pentru activitățile non-economice? Ce părere aveți? Ce ar trebui să alegem? Mulțumesc! Helmut Scholz. Donald Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să pun câteva întrebări uh, legate de acest studiu și de procedura care trebuie urmată în ceea ce privește acest acord de liber schimb în cadrul acordului global. În primul rând, cred că a fost uh, corect și un aspect pozitiv din partea autorilor studiului să recunoască acest cadru global în care ar trebui să fie și ar putea să fie dezvoltat uh, acest uh, nou acord cu Mexicul printr-o modernizare a acordului. Pentru că a analizat NAFTA, TTIP și așa mai departe și condițiile care ne leagă de aspectele mai generale legate de cooperare, în special cooperarea economică. Dar mi-a lipsit o analiză mai aprofundată legată de precondițiile unei modernizări pentru acest pilon economic, eh, comercial. Ați menționat că sunt multe semne de întrebare. Dar care este situația reală a economiei mexicane? Dacă poate să intre într-o asemenea dezvoltare a relației cu Uniunea Europeană? pentru că Uniunea Europeană vrea să încheie un uh, acord de liber schimb cuprinzător. Și aduc, ajung la a doua întrebare. Știm care sunt evoluțiile interne, care sunt destul de îngrijorătoare. Colega Sky Keller a vorbit despre sărăcie și inegalitate. Uh, Știm că rata criminalității este dramatică și este în creștere și nu există niciun semn că societatea ar putea face față acestei, uh, acestei probleme. Și ce înseamnă asta pentru partenerii economice ai Mexicului? Și putem să separăm aceste aspecte de dezvoltarea Mexicului? A treia întrebare. Spălarea de bani a fost uh, deja menționată de Scacheler, dar voiam să întreb dacă vorbiți despre dimensiunea financiară sau de finanțare a unui asemenea acord, ce înseamnă ea pentru Uniunea Europeană și pentru abilitatea financiară și economică a Uniunii Europene să facă față acestei probleme. Pentru că spălarea de bani este doar un singur aspect și deci trebuie să discutăm mai în detaliu. Dezvoltarea durabilă a fost menționată David Martin, este lipsă aproape în totalitate și ar trebui să ne punem de acord uh, pe aspecte sociale, de mediu și așa mai departe, aspecte care trebuie să includă niște angajamente obligatorii pentru a putea modifica situația actuală. Eu nu cred că guvernul mexican este pregătit pentru un acord obligatoriu. sau pentru aceste mecanisme obligatorii pentru dezvoltarea comercială. Tocmai am discutat avizul comisiei noastre în ceea ce privește strategia Comerț pentru Toți a Comisiei Europene precum și aspectele de mediu, sociale și ecologice ale politicii comerciale. Și e clar că Comisia noastră are o poziție care ar trebui să fie o linie directoare în ceea ce privește dezvoltarea de acorduri de liber schimb. Ieri am auzit că uh, s-ar pune problema oferirii unui mandat pentru asemenea negocieri începând chiar din toamna acestui an, și mă întreb care ar fi, deci, calendarul nostru, pentru că, în mod normal, Parlamentul trebuie să aibă o poziție proprie înainte de acordarea mandatului. Și vreau să știu dacă noi vom avea șansa ca Parlamentul European să ne formulăm o poziție înainte de mandat. Păi, și mandatul ar trebui să fie public de la bun început, deci să avem o poziție transparentă. De aceea salut faptul că avem șansa să avem un schimb de vederi sincer, dar cred că avem multă teme de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc! Ce părere are Comisia? Mulțumesc pentru multe întrebări interesante. O să încerc să ofer câteva răspunsuri și poate să vă și spunem unde ne aflăm în cadrul procesului. În primul rând vreau să spun că demarăm aceste negocieri în scopul de a fi cât mai transparenți cu putință, transparent și cu Parlamentul European și suntem perfect de acord cu dumneavoastră că ar fi adecvat ca mandatul acordat Comisiei pe care Comisia îl primește de la Consiliu să fie public. Dar, după cum știți, acest lucru este o decizie a Consiliului. Dar aici suntem perfect de acord cu dumneavoastră. Înțeleg că vorbim despre un acord comercial și e foarte adevărat că există o componentă comercială în acest acord, dar acordul este mult mai extins decât atât modernizăm nu doar un acord comercial, ci întregul, întreaga relație de asociere și relație strategică pe care o avem cu Mexicul. Și asta înseamnă că, evident, o să ne ocupăm și de probleme comerciale, pentru că reprezintă o parte importantă a pachetului, dar o să ne ocupăm și de aspectele relevante pentru relațiile politice și toate posibilele domenii de cooperare. Și asta va acoperi cu siguranță și educația superioară la care s-a referit uh, uh, autorul studiului. Și pentru a face acest lucru, în partea de cooperare politică în special. De ce Uh, mergem mai departe, așa cum a spus Kacheler. Pentru că există sprijin politic puternic, este o decizie luată la cel mai înalt nivel, care a fost uh, luată inițial între uh, lideri în 2013 și a fost ratificată anul trecut la ultimul summit UE-Mexic în care ambele părți și-au exprimat dorința și angajamentul de a merge mai departe. Deci nu facem decât să răspundem la o decizie politică luată la cel mai înalt nivel. Credem de asemenea că există interes și din partea societății civile. În contextul lansării acestor negocieri, referitoare la aspectele comerciale. Am lansat o consultare publică pe care probabil o cunoașteți și am avut un răspuns foarte bun din partea actorilor economici, a companiilor, dar și din partea societății civile. Uh, ONG-urile, spre exemplu, care au venit cu părerile lor, uh, care au fost foarte utile în evaluarea noastră pentru procesul de negocieri și în evaluarea impactului. Și asta se potrivește cu pașii ulteriori pe care urmează să-i facem în acest uh, proces. Evaluarea de impact durabil pe care, îl vom, uh, pe care o vom lansa în curând și veți avea posibilitatea să fiți ținuți la curent. Noi am dorit să lansăm această evaluare la începutul anului viitor. Și ne mai uităm și la alte aspecte pe care le-ați ridicat pe bună dreptate care va fi impactul asupra drepturilor omului, care va fi impactul asupra uh, drepturilor um, de muncă și asupra mediului. Și uh, în ceea ce privește spălarea de bani. Împărtășim aceste îngrijorări cum facem aceste acorduri să contribuie la o mai bună guvernanță? Cum rezolvăm probleme gen corupție? Și părerea noastră este că politica comercială trebuie să aibă un rol. Acest lucru este inclus și în comunicarea noastră Comerț pentru Toți și în acest domeniu am spus că vom promova standarde internaționale de transparență și bună guvernanță. Cum vom face acest lucru și cum vom combina lucrurile mai bine, pentru că vorbim despre o abordare uh, cu cea mai bună tentativă în fiecare domeniu, cum combinăm anticorupția, spălarea de bani, care sunt tratate în uh, Convenția ONU, Convenția cadru a ONU uh, în, ceea ce privește lupta împotriva corupției și mai sunt tratate și într-o convenție OCDE și nu vrem să dublăm toate aceste prevederi. Pentru că, până la urmă, toat, trebuie să ne asigurăm că toate aceste prevederi nu funcționează în vid, nu au fost elaborate în vid, nu funcționează în vid și trebuie să uh, să, ne, uh, să ținem cont și de celelalte. Am avut o primă discuție cu Mexic luni și marți. Nu este runda zero. Runda zero pentru mine e un pic prea apropiată de ground zero. Punctul zero, adică ar fi cam runda 1, pentru că avem deja ceva experiență din TPP în uh, lupta împotriva corupției. Și un ultim punct, este foarte adevărat că n-am auzit nimic legat de comisii comune cu, sau consilii comune cu Mexicul, pentru că noi ne-am concentrat asupra relansării și modernizării relației. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dau cuvântul autorului studiului pentru 5 minute. Nici măcar 5 minute. O să, o să mă ajungă 5 minute. Din păcate, N-aș putea să dau un răspuns mai bun decât răspunsul dat de domnul Jorgensen. Sunt pe de deplin de acord cu multe din cele spuse de dânsul. Dânsul a fost cinstit și perfect transparent. Fost o decizie politică și din cauza acestei decizii politice trebuie să facem ce ni s-a cerut. Că e bine, că e rău. Asta e situația. Dacă s-a luat o decizie la nivel înalt politic să se modernizeze acordul, negociatorii de la comisie trebuie să-și facă meseria să negocieze așa cum pot să o facă mai bine. Și o să vedeți, după cum a spus domnul Jorgensen, în noul acord, care trebuie să fie extrem de cuprinzător, o să fie o serie de inițiative salutare. Clar, ce vreau să precizez e următorul lucru. În conformitate cu studiul nostru, nu Mexic nu e gata pentru noul acord, UE nu e gata pentru noul acord. Vă rog, Mexicul poate să vină aici cu textul acordului transpacific. Și s-ar putea să încheie cu Uniunea Europeană un parteneriat transatlantic de această dată. Vă garantez că Uniunea Europeană nu se poate semna așa ceva. Deci problemele la negociere nu o să, n-o să le aibă Mexicul, ci noi. Și acest lucru trebuie să fie clar înțeles. A doua întrebare. Nu înțeleg de ce chestiuni care pot fi rezolvate intern în Uniunea Europeană trebuie să fie exportate uh, în Camera de Negocieri cu Mexicul? Dacă vrei să protejezi interesele omenirii și vrei să îmbunătățești legislația europeană privind crimă organizată și spălarea de bani, Faceți acest lucru, dar nu faceți acest lucru printr-un acord cu Mexic. Legislația nu trebuie schimbată printr-un acord cu Mexicul. Se pare că nimeni nu vrea însă să schimbe legislația respectivă în Europa. Și atunci, dacă nimeni nu vrea să schimbe legislația respectivă în Europa, cum se poate să cere Mexicului să schimbe el legislația în acest sens? Și apoi, Există un capitalist bogat în Mexic, Carlos Slim. El controlează una din cele mai mari firme de servicii din Spania, FCC. În conformitate cu tratatul de investiții bilaterale semnat de Spania și Mexic, FCC, controlată de Carlos Slim, poate să cumpere Vueling, firma de aviație, de transporturi aeriene din Spania. Însă, în conformitate cu regulamentul european privind autorizațiile de operație, nu poate să o facă, pentru că dacă FCC ar fi să cumpere Vueling, Vueling își pierde licența de funcționare pentru că ar fi sub control mexican. Este un regulament aprobat de dumneavoastră și de Consiliu. Și atunci, întrebarea e următoare de ce în negocierile cu Uniunea Europeană Mexicul a renunțat la un drept pe care îl are, pe care nu l-a invocat, dar pe care îl are în temeiul tratatului bilateral de investiții cu Spania. Acesta este tipul de problemă care ne arată că nu sunt vorbe goale atunci când vorbim de modernizarea acestui acord și de natura ambițioasă a unui parteneriat strategic. Sunt chestiuni concrete de discutat la negocieri și sunt întrebări cu care vor trebui să se confrunte cu mare greutate colegii noștri de la comisie. Acest gen de discuție trebuie să aibă loc aici, în Parlament. Acest aspect și celelalte menționate în studiul nostru. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Cred că va trebui să continuăm acest proces de reflexie pe marginea acordului și cred că studiul dumneavoastră într-adevăr ne oferă un material important. Mulțumim uh, oaspeților mexicani, uh, excelenței sale, ambasadorul Mexicului. Punctul 19 de pe ordinea de zi diverse. V-aș aminti că săptămâna viitoare, 21 iunie, avem o discuție privind diferențele între acordurile comerciale UE și EFTA. Mm, e o dezbatere deosebit de importantă, mai ales dacă ne gândim ce se întâmplă pe 23 iunie în Marea Britanie. Deci ar putea să curând să discutăm un acord comercial cu Marea Britanie. 21 iunie a3G2 sala, următoarea întâlnire 13, 30 iunie și cu aceasta am încheiat. Vă mulțumesc tuturor, weekend plăcut!